2015. Îl salut uh, în acest sens, în primul rând, pe președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, căruia aș dori să-i dau cuvântul uh, acum. Domnule președinte al Consiliului, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule președinte Schulz, stimați uh, deputați, președinte Juncker, este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră din nou după această reuniune a informală a șefilor de stat și de guvern din februarie. Scopul acestei reuniuni este să discutăm și să ne consultăm. Reuniunea noastră a fost scurtă și rezultatul destul de concis. Aceasta a avut loc în contextul uh, evenimentelor care evoluează foarte repede. Există foarte multe provocări, prima provocare discutată fiind Ucraina. Am avut un uh, schimb de opinie cu președintele Petro Poroșenko, care a venit la reuniunea Consiliului pentru ca să ne prezinte acordul de încetare a focului de la Minsk și pentru a ne prezenta situația actuală la fața locului. Am mulțumit președintelui Olon și doamnei cancelar Merkel pentru eforturile lor uh, remarcabile în sensul păcii ei fiind uh, inițiatorii uh, discuțiilor uh, pentru uh, stabilirea păcii în această regiune. Am considerat de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să-și uh, exprime dorința de a continua un proiect de pace, de suveranitate, de integritate teritorială a Ucrainei și sperând că aceasta din urmă va putea fi restabilită cât de repede. Cu toate acestea, rămânem în continuare foarte sceptici. Acordul din 2014 de la Minsk nu a fost onorat. Dezbaterile între liderii de stat au, uh, s-au concentrat pe cum să se pună în aplicare acest nou acord de pace. Dacă acesta nu se va respecta, va trebui să luăm uh, măsurile corespunzătoare. Armistițiul care trebuia să intre în vigoare pe 15 februarie la miezul nopții a fost încălcat de mai mult de 800 de ori uh, în conformitate cu OECD-ul. Sunt în contact cu cancelara Merkel și președintele Hollande și uh, cu uh, diferiți uh, reprezentanți implicați și considerăm că sancțiunile adiționale rămân uh, în picioare. Trebuie să fim gata să reacționăm la orice evoluție, pozitivă sau negativă. Stimați deputați, pe 12 februarie, liderii de stat, șefii de stat au comemorat au, sau au amintit din nou de evenimentele, atentatele teroriste de la Paris și am uh, considerat că acestea trebuie să fie menționate și în declarația comună de la sfârșitul summitului. Noul program de lucru al Comisiei cere uh, acesteia să facă de fapt ceea ce face deja în domeniul uh, securității interne, dar trebuie anumite lucruri să le facem mai bine și mai repede, precum o mai bună folosire a uh, cadrului juridic de securitate al Schengen și încălcarea, uh, sancțiunilor pentru încălcarea um, regulamentelor cu privire la încetarea focului. Recentele atentate de la Copenhaga au arătat că o voință puternică de a combate orice formă de extremism este absolut de actualitate și orice formă de terorism de asemenea trebuie să fie combătut. Vreau să folosesc această ocazie pentru a ne exprima susținerea și compasiunea cu poporul danez și să-mi exprim de asemenea condoleanțele pentru familia victimelor. Deși uh, acest punct nu a fost pe agenda Consiliului Informal uh, din februarie, evenimentele uh, teroriste recente sunt de asemenea un nou prilej de a discuta despre aspectele de siguranță națională siguranța națională fiind însă în, competentele, în competența statelor membre. Cu toate acestea, există multe domenii în care putem să ne susținem reciproc și în care acțiunea comună este absolut vitală. În acest sens, salut călduros progresele făcute pentru relansarea negocierilor cu privire la un acord uh, PNR, pe datele PNR la nivelul UE. Nu am niciun dubiu că vom putea proteja securitatea cetățenilor în mod eficient, fără să îngrădim dreptul la sfera privată. Iar ajutorul Parlamentului European pe acest subiect este absolut crucial și foarte valoros. Consiliul European se va mai apleca asupra acestui subiect în iunie la summitul său și între timp țările, statele membre vor trebui să fie calme și hotărâte în combaterea tuturor acestor probleme. În ceea ce privește Grecia, reuniunea noastră din februarie nu a fost momentul uh, potrivit pentru negocierile necoordonate pe programul de asistență pentru Grecia. Am auzit de la președintele Eurogrupului care este situația în momentul de față în discuțiile cu Grecia. Am salutat uh, pe, premier, pe premierul Tsipras, care a fost uh, parte de data aceasta din Consiliul European și ne-a dat părerea dumnealui cu această ocazie. Ne-am pus de acord că discuțiile trebuie să continue și la nivel ministerial pentru ca să găsim un numitor comun. Nu am niciun dubiu că acest lucru se va întâmpla. Contacte strânse vor fi menținute și au fost menținute cu toate părțile implicate în aceste acorduri și s-ar putea, s-au putut ajunge, s-a putut ajunge la un acord vinerea trecută la ultima întâlnire. Mi-a plăcut să văd că ministrii uh, Eurogrupului au dat în fine undă verde pentru extinderea programului de bailout pentru Grecia ieri. Am trebuit să ne gândim de asemenea și la viitorul uh, Uniunii Economice și Monetare. Trebuie să îmbunătățim uh, modelul de gestiune al acestuia trebuie să încercăm să ne bazăm și pe rapoartele existente. Au existat multe propuneri pentru deschiderea acestei discuții. Președintele Juncker ne-a oferit analize uh, pe care, pe baza cărora să putem să lansăm această dezbatere și propuneri pentru a atinge o mai bună guvernanță economică. Un lucru este însă foarte clar. După decizia recentă a BCE-ului, prioritatea este ca economiile naționale să fie, trebuie să fie mai competitive și în același timp mai compatibile cu sistemul de la Bruxelles, ceea ce nu se poate întâmpla de la Bruxelles și toate aceste decizii trebuie luate la nivel național. Stimați colegi, ne uităm acum uh, către viitor, către următorul Consiliu din martie. În următoarele săptămâni vor urmări uh, situația din Ucraina și din Libia în fiecare zi, bineînțeles, iar summitul din martie va fi momentul să ne gândim și la o nouă abordare pentru vecinătatea estică și sudică. Vom continua discuțiile noastre despre economia europeană și, bineînțeles, ne vom concentra și pe un aspect care este uh, foarte important și pentru mine, dar și pentru alții uh, care sunt membri în acest Parlament. E vorba de nevoia urgentă de a avea o uniune energetică, așa cum a spus-o și președintele Șefciovic în finalul dezbaterii dinainte. Uniunea Europeană trebuie să facă progrese în acest domeniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului și în numele Comisiei are cuvântul acum președintele Juncker. Stimate domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, dragi colegi, Consiliul din 12 februarie a fost un consiliu informal, deci nu s-au luat decizii. A fost un consiliu util și, în ciuda a ceea ce se spusese înainte, a fost uh, un uh, consiliu scurt și uh, cuprinzător, fără drame. La câteva săptămâni după evenimentele de la Paris am discutat despre lupta împotriva terorismului și în acest sens aș dori să spun că am căzut de acord asupra unor elemente, și anume acordurile Schengen nu pun probleme. Schengen, sunt, Schengen este o soluție la problemă. Așadar, pe baza propunerilor comisiei, um, am renunțat la ideea de a face modificări semnificative la acordurile Schengen. Când este vorba de lupta împotriva terorismului, nu trebuie să reacționăm cu grabă răspunsul uh, la terorism nu trebuie să fie o reacție impulsivă. Amintiți-vă de, de reacția prietenilor americani care imediat după atacurile din 11 septembrie de la New York au spus că trebuie să uh, ne păstrăm calmul și să rămânem serioși. Exact asta am făcut și noi în ceea ce privește registrul cu numele pasagerilor la nivel european. În acest sens, aș dori să aduc omagiu acestei adunări pentru faptul că a fost de acord să revină asupra unei uh, decizii uh, luate de una dintre comisiile dumneavoastră. Și aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați făcut totul pentru ca Parlamentul, diferitele comisii și foruri să se poată apropia de punctul de vedere al comisiei nu, cri nu critic Parlamentul pentru decizia pe care o luase inițial, în urmă cu câteva luni. Uh, aspectul referitor la, dreptul, uh, drept, la respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților publice uh, este unul important și pentru Comisie. Însă va trebui în acest context să acționăm și să reacționăm destul de rapid în, uh, la Consiliul din 11 februarie am discutat despre Uniunea Energetică. În această dimineață Comisia a luat o decizie în acest sens. Întotdeauna eu am considerat, chiar dacă niciodată, nu întotdeauna am acționat așa, că trebuie să lansez marile proiecte la început de mandat. Dacă aș fi făcut-o și în uh, celelalte posturi pe care le-am deținut, aș fi obținut rezultate mai bune. Deci, Aș vrea ca marile proiecte, cele care reflectă prioritățile Comisiei, să fie începute imediat. Așadar, am căzut de acord asupra unei cărți verzi în ceea ce privește o uniune a piețelor de capital. Știu că sunt care nu sunt de acord cu această carte verde sau cu procedura de carte verde. Bun, o să-i spun cartea albastră dacă vreți, ca să nu aibă culoare politică. Bineînțeles, lui Filip îi plac cărțile verzi, dar uh, ar trebui ca și răspunsurile să fie uh, verzi. Vom vedea la autopsie, dacă îmi permiteți să spun așa. Am făcut așadar în așa fel încât uh, să fie asigurată transparența metodelor de lucru ale comisiei. Am avem și intenția să luăm deciziile necesare în ceea ce privește piața unică digitală. Acest lucru va avea loc în mai. Așadar, marile proiecte ale Comisiei au fost lansate și propunerile legislative vor fi pre, um, pregătite și prezentate în timp util și în ordine. Domnul președinte Tusk a vorbit despre un studiu analitic um, referitor la criza Uniunii Economice și Monetare. Și asta a fost partea cea mai ușoară. Um, am enumerat în fața colegilor din Consiliul European o listă de chestiuni esențiale referitoare la Uniunea Economică și Monetară. Mi s-a spus că ar fi trebuit să citesc, să, să fi înțeles că unii au regretat că am uh, adresat atâtea întrebări și că i-am întrebat despre Uniune uh, monetară, economică și monetară. Dar dacă nu pui întrebări, nu obții nici răspunsuri. Iar în ceea ce privește Uniunea economică și monetară, trebuie să punem întrebări. Și am făcut asta împreună cu președintele Tusk, președintele Dijsselbloem și președintele Draghi. Și în următoarele săptămâni vom coopera uh, și îl vom implica și pe președintele Parlamentului European în acest exercițiu. Aș dori să vă spun că este vorba de un raport a patru președinți. Îl vom asocia așadar și pe Martin Schulz la acest demers. Nu este un raport al patru instituții plus Parlamentul European. Este un raport al uh, celor patru președinți. Și uh, pot să vă spun că ne încăpățânăm să analizăm uh, ideile noastre personale, nu cele instituționale. Eu n-am avut o dezbatere pe acest subiect în cadrul comisiei, nici Donald la Consiliul. Uh, domnul uh, Draghi uh, și-a folosit independența, nu știu ce a făcut cu ea, dar acest raport în mod clar va uh, exprima uh, pozițiile personale ale celor cinci președinți și mă bucur că și președintele Parlamentului European se va asocia acestui demers. În ceea ce privește planul de investiții, care nu pe bună dreptate poartă numele meu, uh, Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, comisiilor sale și celor doi raportori care fac o treabă excelentă, domnul Bulman și domnul Fernandez lucrează din greu pentru a permite Parlamentului să ia o decizie referitoare la acest plan și la propunerile legislative care uh, îl acompaniază. Și asta cel târziu în iunie. Sper că se va putea lua această decizie în iunie și doresc să vă amintesc că am ales metoda comunitară pentru acest uh, text și asta pentru uh, a fost, ar fi fost posibil să luăm uh, decizia numai la Consiliu și la Comisie, însă mă angajasem să implic și Parlamentul European și așadar am acționat astfel. Astăzi, la Colegiul Comisarilor, am luat o decizie referitoare la aspectele bugetare um, ce privesc anumite state membre, mai multe state membre, nu unul singur. Atenția opiniei publice, inclusiv uh, atenția um, Parlamentului, uh, s-a uh, îndreptat înspre Franța. Pot să vă spun însă că astăzi am decis să invităm Franța să își reducă deficitul structural în 2015 cu 0,5%. Asta va avea drept consecință uh, amendarea bugetului votat pentru 2015 de către guvernul francez cu 0,2% și sperăm ca Franța să își uh, reducă uh, deficitul, să aibă un uh, bu deficit bugetar de aproximativ 0,8-0,9% în 2016. Vom uh, spori inten în intensitate procedura privind uh, dezechilibrele macroeconomice. Deci uh, Franța va fi sub o supraveghere consolidată dar poate să spunem mai degrabă va fi acompaniată într-un mod mai intens de către comisie în acțiunile sale bugetare. Așadar, iată, lucrăm, facem tot ce putem, nu putem face tot ce ați vrea să facem, însă acolo unde Uh, acționăm, ne așteptăm să fim sprijiniți de Parlamentul European. Pentru că fără Parlamentul European, Comisia este și surdă și mută și nici nu poate acționa. Deci ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumim, domnule președinte al, com al Comisiei, doamnelor și domnilor. Trecem acum la dezbatere. Înainte de a deschide această dezbatere, două comunicări pe scurt. La această dezbatere voi fi foarte atent la timp. Am fost, lug- am fost rugat de grupurile politice, având în vedere și dezbater- dezbaterile care urmează, să fiu atent la timp. Știți că de obicei sunt foarte generos, dar de data aceasta am să vă rog să respectați timpul cu strictețe. De altfel, nu voi permite procedura catch eye și nici procedura cartonașului albastru. Apoi, a doua comunicare foarte importantă. În instituția noastră avem alături de noi, uh, în mod regulat, uh, stagiari. Stagiarii Parlamentului European au jucat fotbal împotriva stagiarilor de la Comisie și am să vă comunic scorul 10 la 1 pentru Parlamentul European. Cred că în prezența președintelui Comisiei trebuie menționat acest element. Domnul Juncker, da, sunt de acord cu rezultatele. Știu, domnule Tusk, Ehm, că ați jucat uh, și dumneavoastră fotbal și sunteți microbist, faceți o echipă de stagiar și la Consiliu să vedem cum, uh, dacă câștigă împotriva noastră. Are acum cuvântul pentru PP domnul Sarius Volski. Uh, Mulțumesc, stimați președinți ai Parlamentului Comisiei și Consiliului. Doar câteva săptămâni sau scurs de la ultimul Consiliu Informal și pare că au trecut ani atât de mult se accelerează evenimentele. Ehm, încercăm să combatem terorismul, dar iată că viața a adus două noi teme. Ucraina sub atac și prețurile în Grecia. Ce au în comun aceste trei probleme? Sunt trei provocări la adresa valorilor noastre europene. 1. Momentul Charlie Hebdo terorism, insecuritatea cetățenilor. Am răspuns cu un plan de acțiune, așa cum tocmai a raportat domnul Tusk. 2. Grecia. Am susținut principiile unor angajamente ferme ale statelor membre. Pacta sunt servanda aceleași reguli pentru toți în ce privește responsabilitatea fiscală, dar în același timp la uh, responsabilitate am răspuns și cu solidaritate față de Grecia și am adus o soluție, așa cum se vede astăzi, domnule președinte Juncker. În al treilea caz, Ucraina. E un alt test al valorilor noastre și însumează trăsăturile cazurilor anterioare, terorismul, respectiv problema Greciei. Pentru că și în Ucraina se vor, putem vorbi despre terorism, respectiv colaps economic. E vorba de schimbarea frontierelor prin forță și prin încălcarea legislației internaționale printr-un terorism sponsorizat la nivel de stat de către Rusia și prin război. Uniunea Europeană, ca să-l cităm pe domnul Tusk, trebuie să se mențină, trebuie să fie uh, fidelă principiilor sale, da, acordăm o șansă diplomației prin acordul de la Minsk, dar trebuie să-l susținem cu presiune politică, impunând costuri economice agresorului și permițând victimei să se apere împotriva agresorului și susținând capacitățile de apărare ale uh, victimei potrivit principiilor internaționale responsabilitate, responsabilitatea pentru protecție. Tot, pentru toate acestea avem nevoie de putere și unitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sarez Volski, și are cuvântul acum pentru grupul social-democrat, domnul Pitela. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult domnului președinte al Comisiei Juncker pentru că a anunțat că documentul cu privire la viitorul Europei va fi semnat de către cei cinci președinți, ceea ce este o excepție pentru Parlamentul European. Deci, o excludere a Parlamentului European ar fi fost uh, injustă și n-ar fi fost niciun fel uh, de justificat. Este foarte important ca președintele Parlamentului să semneze și el acest uh, document, pentru că este important să implicăm Parlamentul. În ceea ce privește Grecia, acordul la care s-a ajuns este unul pozitiv este nevoie să înțeleagă toată lumea că rezultatul alegerilor din Grecia trebuie să fie respectat și că nu mai putem să ne gândim la o altă formă de guvern. Acest guvern este deja stabilit, nu ne place neapărat tuturor, dar uh, este, există ca atare. Trebuie să înțelegem și sensul acestui rezultat electoral re, re, respingerea austerității și trebuie să înțelegem că guvernul de astăzi din Grecia trebuie să funcționeze, trebuie să treacă din faza de propagandă la faza de alegere a unor chestiuni concrete și acțiuni uh, deci să înceapă un proces de reforme serioase, de echitate fiscală, socială, reforma administrației publice, lupta împotriva corupției. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante și va trebui să vedem ce rezultate obținem în acest domeniu. În ceea ce privește politica externă și Ucraina, mai precis, după cum a zis-o și președintele Tusk și mulțumesc pentru acest lucru, este momentan uh, obiectul unui acord foarte fragil. Însă acest acord trebuie să fie făcut, trebuie să fie mai puternic, făcând mai multe presiuni asupra Rusiei și uh, hotărând ce este de făcut uh, acum pentru a garanta acest armistițiu de acum, care trebuie însă consolidat și poate transformat în pace durabilă. În ceea ce privește Libia, mulțumesc domnului președinte Tusk pentru că ne-a amintit de ceea ce se întâmplă acum acolo. Este vorba de o urgență absolută care nu se poate bucura de, o, uh, de acțiuni care să nu aibă o viziune. Este vorba de lucruri extrem de grave și trebuie să ne concentrăm asupra lor pentru ca să fim convinși de ceea ce uh, vrem să obținem. Doamna Mogherini cu siguranță va da un răspuns mai concret. Iar în ceea ce privește imigrația, Lampedusa, este foarte important să fie inițiată operațiunea Triton sau Triton sau cum vreți să o numiți, dar nu este suficientă acesta pentru că trebuie să uh, o facem și un mare nostru european care să funcționeze. Și în final, în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, și datele PNR, trebuie să facem progrese. Trebuie să știm însă că nu este suficient să avem lista cu numele pasagerilor PNR, ci trebuie să mai facem și multe alte lucruri și eu mă sper, într-adevăr, că vom putea să le realizăm. Mulțumesc, domnule Pitela. Are cuvântul acum pentru a vorbi despre regulament doamna Morvai. Intervenție fără microfon. Da, domnule președinte, așa cum uh, v-am scris, nu aveți dreptul să schimbați unilateral uh, ordinea de zi care a fost acceptată de Parlament uh, la începutul sesiunii și pe această ordine de zi există o dezbatere catch the eye după această dezbatere. Aveți uh, dreptate, doamnă Morvai. Nu am dreptul să schimb uh, unilateral uh, ordinea de zi. Articolul 127, alineatele 6 și 7, reglementează procedura privind intervențiile spontane și uh, cartonașele albastre, unde se spune că timpul uh, rămas în plus poate fi folosit pentru intervențiile spontane, însă, din păcate, deja suntem în întârziere. În al doilea rând, Uh, cartonașele albastre pot fi permise uh, după bună voie, după bună voie a, președint, a președintelui. După cum v-am spus, articolul 127, alineatele 6 și 7 sunt relevante din acest punct de vedere. Și dau cuvântul doamnei Fotiga acum. Honorable President, I had a dream. Domnule președinte, am avut un vis un vis despre Uniunea Europeană a speranțelor mele și așteptărilor mele, Uniunea Europeană, din urmă cu câțiva ani. Și am fi avut un schimb de opinii cu președintele țărilor victima, după care ar fi urmat o discuție între liderii europeni, adoptarea unui uh, mandat de negociere pe baza uh, tratatelor de funcționare a Uniunii Europene și care este situația, de fapt. Formatul de la, din Normandia, indiferent ce înseamnă acest uh, format. O lipsă de participare a, a, înalt, a înaltului reprezentant, a președintelui Consiliului și a Comisiei Drept rezultat, sprijinul nostru precaut și un sprijin fără rezerve pe parcursul summitului G7. Este evident că avem o, o problemă majoră. Nu este vorba de un simplu conflict, ci de un adevărat război. Dreptul internațional este călcat în picioare, Uh, teritoriile unui stat suveran sunt uh, anexate și trebuie să știm că Rusia, Federația Rusă, nu a respectat niciun acord încheiat față de Ucraina. Cu toate acestea, pe parcursul acestui Consiliu informal, s-a decis să nu fie discutate sancțiuni suplimentare. Acest lucru înseamnă că acordul Minsk 2 nu face altceva decât să înghețe acest conflict. Trebuie să mergem mai departe, trebuie să uh, luăm decizii mai uh, serioase din partea Uniunii Europene. sunt uh, de acord cu, cu dis, discuțiile purtate pe parcursul acestui Consiliu privind măsurile de combatere a terorismului, inclusiv registrul cu numele pasagerilor. Grupul nostru politic a discutat uh, aceste și aceste teme. Trecând acum la Grecia. Există două părți fețe ale acestei uh, probleme. Trebuie să discutăm cu cetățenii europeni despre consecințele Uniunii Monetare. În plus, nu trebuie să uităm că acceptarea Greciei în această zonă a fost o decizie politică, așa cum a fost și crearea uh, zonei monetare. Vă mulțumesc. Acum, în numele liberalilor, are cuvântul președintele acestui grup, domnul Fahofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul hmm. rând, aș dori să răspund președintelui Juncker în ceea ce privește PNR-ul. Nu am renunțat deloc, nu am revizuit cu o majoritate covârșitoare, am votat o rezoluție clară. Dorim uh, registrul pasagerilor la nivel european, iată de ce solicităm Comisiei să facă propuneri cu privire la uh, nevoia și proporționalitatea care reprezintă cele două condiții de bază pentru a avea un astfel de sistem și solicităm și Consiliului să facă ceva, și anume de a înregistra progres în ceea ce privește aprobarea directivei cu privire la protecția datelor. Asta înseamnă, deci, că nu uh, noi trebuie să ne revizuim uh, poziția, ci noi trei trebuie să facem în așa fel încât uh, dacă Consiliul face treaba, dacă Comisia își face treaba, atunci uh, noi uh, vom înregistra și noi progres pe marginea acestui dosar, dar trebuie să lucrăm împreună și nu, și nu fiecare pe par, de partea sa sau independent fiecare de, al, fiecare de ceilalți. Guvernanța economică, da, ați redactat un document foarte bun Eh, iar acum eh, am terminat cu aranjamentele contractuale, cu această idee absurdă eh, de care am, ne-am ocupat doi ani. Comisia trebuia să facă un, un aranjament cu statele pentru reforme. Trebuie să ne îndreptăm într-o altă direcție, adică să ne îndreptăm către o convergență globală în Uniunea Europeană și în zona euro. Aici cred că abordarea este bună. Și al de treilea aspect care a fost discutat la Consiliul uh, Informal Grecia. Domnule Tusk, a fost uh, o decizie bună de a se acorda patru luni suplimentare. Asta este rezultatul uh, înțelegerii cu Grecia. Pentru a putea să descrie, să prezinte reformele pe care doresc să le întreprindă. A fost o decizie bună și sper că vor fi reforme reale. Uh, se face ceva în ceea ce privește evaziunea fiscală foarte bine, sunt propuneri în ceea ce privește corupția, bun, uh, dar nu e suficient. Nu am fost foarte impresionat uh, de scrisoarea guvernului Elen de acum câteva zile. Mai sunt alte lucruri de făcut, cum ar fi deschiderea profesiunilor pentru tineri, uh, reducerea sectorului uh, uh, privat, uh, și sectorului public și și transformarea instituțiilor publice în instituții competitive, ceea ce nu, se, nu este cazul la ora actuală. Trebuie să așteptăm, deci, să vedem care vor fi propunerile suplimentare ale guvernului eh, înainte de a merge mai departe, dar în linii mari a fost eh, foarte bine că s-a luat această eh, perioadă de patru luni, fiindcă nu se putea, nu erau suficiente câteva zile sau câteva săptămâni. În cele din urmă, domnule președinte, să ajungem la mm, Ucraina. Domnul Tusk a spus de nu știu câte ori că de, de de, a spus că de 800 uh, de ori a fost încărcat acordul de la Minsk, acordul Minsk 2. Trebuie deci ca acest lucru să ne dea de gândit și să ne întrebăm dacă strategia noastră față de Rusia este bună. Care e strategia noastră față de Rusia? Rusia uh, ajunge, intră în Crimea, noi reacționăm. Rusia ajunge în uh, provinciile de est în Ucraina și apoi noi reacționăm. Uh, Rusia încalcă acordul Minsk 2 și poate reacționăm și noi. Eu cred că trebuie să facem invers. Și anume, Trebuie să ne hotărâm dinainte, de acum, să hotărâm care sunt sancțiunile suplimentare economice. Uh, nu trebuie neapărat să le aplicăm imediat, dar să spunem uh, rușilor că dacă încălcați acordul, dacă încălcați acordul, acestea sunt sancțiunile pe care le vom uh, institui. Nu nu, să nu mai așteptăm, fiindcă întotdeauna noi reacționăm la o mișcare a lui Putin. Trebuie să facem invers trebuie să hotărâm la Consiliul European pe baza propunerilor domnului Tusk și domnului Mogherini privind uh, noile sancțiuni economice și apoi să le arătăm liderilor uh, de la Kremlin că aceste sancțiuni vor deveni realitate dacă se continuă uh, acțiunile de agresiune și de încălcare a acordurilor făcute și a statului ucrainean. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum în numele Stângii Unita, are cuvântul domnul Papadimolis. Η απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Eurogroup, η Κομισιόν. Mulțumesc, domnule președinte. Reacția pe care Uniunea Europeană, Eurogrupul, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană o va avea la problemele ridicate de guvernul elen acționează ca un fel de oglindă va arăta cum zona euro își va aborda propriile probleme. Pentru că în ultimii ani am văzut că investițiile au scăzut, a existat stagnare economică, deflație și pericolul unei alte recesiuni și a unei creștere a șomajului și sărăciei. Și asta se reflectă în toată zona euro. Există un studiu McKinsey care arată că în ultimii câțiva ani datoria publică a crescut peste tot în Uniunea Europeană. 15 membri eurozone au uh, datorie peste limitele stabilite în tratatul de la Maastricht. Șapte țări din zona euro au datorie publică peste 100% din PIB. Și cea mai mare creștere a datoriei o are Irlanda, 172% creșterea datoriei publice, 103% creștere pentru Grecia și 100% creștere pentru uh, Portugalia și 72% pentru Spania. Deci cele patru țări care sunt uh, acoperite de memorandumul uh, de înțelegere sunt în această situație. Mă bucur să văd că dezbaterea privind Grecia are un ton diferit, nu mai are tonul agresiv al creștin-democraților germani de acum, câțiva, de acum câteva zile, care spuneau că păreau practic că vor să se răzbune pe poporul grec care a votat împotriva intereselor lor în aceste alegeri. Acum câteva zile, domnul uh, Juncker a vorbit uh, în Comisia Econ și uh, Uh, ați spus că uh, instituțiile europene, uh, președintele Comisiei a spus că instituțiile europene s-au purtat inacceptabil cu grecii și că programul a fost implementat greșit. Acum, decizia Eurogrupului dă Greciei un pic de timp și un pic de timp să respire și permite să se combine două lucruri, să se asigure că regulile vor fi respectate dar că, pe de altă parte, cu toții vom respecta regulile democratice și rezultatul alegerilor a, a arătat clar că poate trebuie să schimbăm ceva, poate am făcut o greșeală și ăsta a fost scopul nostru. Sigur că noi ne acceptăm angajamentele, acceptăm și solidaritatea europeană pentru a lupta cu evaziunea fiscală și corupția dorim și am cerut asistență tehnică și guvernele anterioare nu au vrut acest lucru, așa cum s-a spus aici. Vrem ca programul de investiții uh, al domnului Juncker să obțină mai multe fonduri și aceste fonduri să fie canalizate către acele țări care au cele mai mari nevoi pentru că au cele mai mari rate ale șomajului. Și, bineînțeles, vrem să folosim cât mai mult, la maximum, flexibilitatea din pactul de stabilitate – Uh, un fost comisar, comisarul Prodi, uh, a fost uh, cel care a spus că e o, o, o prostie, dar pe altă parte trebuie să-l folosim cât mai mult. Aș vrea să închei spunând câteva cuvinte despre Ucraina. Acordul de pace este un răsad foarte firav care ar putea să se ofilească. Ce trebuie să facem este să stimulăm aceste eforturi de pace și uh, începește contracararea atacurilor teroriste, nu numai uh, ne manifestăm solidaritatea cu poporul francez sau danez, ceea ce oricum e un lucru bun, dar mă bucur ce a spus domnul Juncker, că nu trebuie să facem greșelile pe care le-au făcut americanii după 2001. Mulțumesc, domnule Papamidulus, și acum în numele verzilor, domnul Lambert. Mulțumesc. În primul rând, vreau să ne întrebăm dacă avem nevoie de um, asta tragedie care a durat patru săptămâni. În această tragedie, noul guvern grec se comporta ca și cum uh, după 25 ianuarie continua campania electorală cu, făcând declarații incendiare spunând țara noastră a intrat în faliment, uh, consecințele de la Bc, bineînțeles, și uh, revenind la chestiunea reparațiilor de război. La fel de irresponsabil a fost uh, insistența obsesivă a unor membri a Consiliului um, care bătea până în masă spunând că Grecia trebuie să plătească sau să, să, să plece de aici, să părăsească Uniunea, așa cum se spunea mai de mult Germania va plăti. Și asta uh, spunea uh, ministrul de finanțe german uh, a unei țări care în, uh, pe parcursul secolului 20 a fost restantă de trei ori în ceea ce privește plata datoriilor. Și așa cum spunea Ghi, am câștigat patru luni, ceea ce este foarte bine. Acum trebuie să folosim bine aceste patru luni pentru a găsi un nou acord între Grecia și partenerii săi. Și Vreau să uh, uh, ridic trei chestiuni esențiale. În primul rând, datoria uh, Elena trebuie să fie durabilă. Nu nicio țară, în istoria omenirii, în istoria economiei moderne, nu a putut să aloce 4,5% din PIB pentru plătirea datorii nicio țară. Deci zero, zero, nu o țară sau vine Norvegia 2 ani la rândul, poate, dar acum vorbim despre Grecia 20 de ani și trebuie să ne asigurăm că plata datoriei reprezintă mai puțin de 4,5%, poate 3, 3, 3,5% cu aranjamente peste termen scurt. Al doilea rând, și aici vreau să vă spun că noul guvern este mai de încredere la nivelul promisiunilor decât, decât, decât uh, fostul guvern PPS sau PASOC, socialdemocrați, în ceea ce privește accentul pus pe Uh, pe instituirea un, unui organism fiscal în Grecia. Și aici uh, Uniunea Europeană dacă își poate aduce aj, ajutorul prin experiență și prin influența sa față de țări terțe, cum ar fi uh, Elveția, pentru a obține informații și, și retoarcerea unor impozite neplătite. Cred că am face un mare serviciu Greciei. Am ajutat foarte mult această țară. Iar în al treilea rând, trebuie ca economia greacă să fie pusă pe făgașul dezvoltării durabile Ah, iar aici regăsim prioritățile comisiei, investiții, tranziție energetică, am vorbit astăzi despre asta deja. Închipuiți-vă că Grecia poate deveni exportator net de energie către restul Europei. Iată, deci, o sursă extrem de utilă de resurse financiare pentru, pentru stat, pentru economia greacă. Elena, și noi aici trebuie să stabilim priorități foarte clar de investiții europene în ceea ce privește uh, această perioadă de tranziție energetică în Grecia. Iar în final, dați-mi voie să vă spun că nimeni, nimeni nu dorește uh, eșecul uh, noului guvern uh, elen, din uh, motive strict politice, fiindcă eșecul acestui guvern ar duce la câștigul populiștilor anti-europeni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lambert. În numele grupului politic AFD, dar cuvântul domnul Nată. Domnule președinte, o să vorbesc și eu despre Grecia în principal și aș dori să-l uh, citesc pe domnul uh, Dieselbon, președintele Eurogrup, care a spus că vă înșelați dacă credeți că rezultatele unor, unei alegeri vor schimba modul în care ne, uh, va funcționa zona euro. Și apoi, domnul Juncker ne-a adus aminte că tratatele Uniunii Europene nu vor fi încălcate. Cred că am aflat tot ceea ce trebuie să aflăm despre ce cred eurocrații despre democrație ați permis Greciei să intre, să adopte o monedă pe care nu ar fi trebuit să o adopte. Ați, fi, ați înlăturat de la putere un uh, uh, prim-ministru ales în mod uh, democratic, refuzându-i dreptul de a organiza un referendum și în continuare înlănțuiți Grecia cu lanțuri economice. Ehm, însă, suveranitatea și democrația elena aparțin grecilor care au suferit ehm, suficient de mult până acum și conflictul, taberele sunt bine definite, ehm, forțele democratice elene împotriva lipsei de democrație pe plan european. Și aș dori să le spun grecilor să fie curajoși, să își apere drepturile de naștere. Voi ați inventat democrația și nu ar trebui să dați înapoi. Voi sunteți cei care apărați democrația acum. Sunteți națiunea lui Homer, lui uh, Platon și a lui Aristotel și dacă veți fi curajoși, veți uh, învinge și veți fi o speranță pentru noi uh, toți. Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Le Pen? Eurogrupul uh, i-a lăsat o alegere simplă guvernului domnului Tsipras, care recent a fost ales pentru a repara politica dezastroasă a Troicăi. Ori investește în rămânerea în euro și trădează promisiunile anti-austeritate, sau găsește libertatea ieșind din zona euro pentru a putea să schimbe într-adevăr politica. Uh, acordul semnat la Bruxelles confirmă că Alexis Tsipras a ales moneda euro și a ales prin urmare să-și trădeze angajamentele din campania electorală. Capitularea față de șantajul Uniunii Europene și a Germaniei este totală și putem paria că foarte rapid, din păcate, acest guvern uh, va scădea în popularitate. În lumina episodului grec, toți europenii au înțeles acum uh, incompatibilitatea radicală între uh, euro și democrație pe de-o parte, euro și prosperitate pe de alta. Mai mult ca niciodată, euro vrea să scoată Franța din eurodictatură și să-i dea controlul monedei sale, a bugetului, bugetului său, a frontierelor sale, pentru a rupe cu uh, scăderea economică, cu șomajul de masă, cu supraîndatorarea și cu austeritatea. Are acum cuvântul în numele PP, domnul Lamasur. Mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației franceze a PPE-ului, Mă bucur foarte mult că Consiliul European a consacrat lucrările sale combaterea terorismului. Iată, după ce s-a întâmplat la Paris, tragedia de la Copenhaga ne arată că e nevoie de o abordare comună. Fiindcă trebuie să ne ocupăm împreună de acest subiect la nivel european. E vorba de o amenințare care ne vizează pe toți, și anume terorismul internațional. Doamna Le Pen uh, se, uh, și-a manifestat interesul um, cu privire la Grecia. Importantă, bineînțeles, pentru mine, însă Franța este și mai importantă. Domnule președinte al com- a Comisiei, mă bucur că um, uh, mă bucură poziția dumneavoastră cu privire Franța. Iată, din păcate, a treia oară um, Franța nu își respectă angajamentele asumate solemn. Așa cum a spus dumneavoastră, Franța este acum sub supraveghere consolidată. Aceasta este o poziție de neîncredere justificată, într-adevăr. Uniunea uh, europeană o să țină uh, Franța din scurt uh, mai mult decât uh, Grecia, fiindcă uh, nu are decât 3 luni la dispoziție, Grecia are 6 luni, pentru a aduce 4 uh, miliarde de economii suplimentare anul acesta și pentru a um, enumera reformele concrete care vor face 16 miliarde de economii suplimentare în 2016 și în 2017. Mulțumesc Europa, mulțumesc Europa care obligi un guvern fără majoritate și fără curaj să facă reformele necesare de care depinde sănătatea țării. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fleckenstein în numele socialdemocraților. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, ultima întâlnire informală a șefilor de stat și guvern a avut loc doar la câteva ore după încheierea discuțiilor purtate în Minsk. În estul Ucrainei situația s-a îmbunătățit puțin însă nu se poate vorbi despre punerea în aplicare a celor convenite la Minsk. Cred că domnul Verhofstadt are dreptate. Trebuie să încetăm să reacționăm la ce se întâmplă și să spunem dinainte mult mai clar ce se va întâmpla dacă în continuare acordul de la Minsk nu este acceptat și nu este pus în aplicare și invers, ce se, va, ce se poate întâmpla dacă mergem pe o altă cale decât cea urmată în mod evident acum de guvernul rus. Situația din Ucraina este de, a, de așa natură încât avem nevoie de mesaje clare și deciziile noastre trebuie să fie nu doar uh, unite, ci și previzibile printr-un uh, limbaj clar, trebuie să spunem că dacă situația nu se va îmbunătăți, uh, cred că uh, dăm apă la moare doar celor care își doresc o soluție militară. Când vine vorba de sancțiuni, aș dori să vă rog să uh, evaluați dacă este nevoie ca membrii Dumei din Rusia să rămână în continuare pe lista uh, celor uh, sancționați pentru că ar trebui să putem să purtăm în continuare un dialog. Mulțumesc, domnule Fleckenstein, și acum în numele ECR are cuvântul domnul Luke, Domnule președinte, Grecia, printr-o scrisoare, a cerut prelungirea creditelor. In, in, interpretarea, o interpretare este că Grecia este în genunchi, însă aceasta este doar o interpretare și uh, eu nu regăsesc în scrisoarea pe care am citit-o cifre con- concrete, care sunt uh, măsurile concrete de uh, economisiri pentru măsurile pe care uh, dorește să le pună în aplicare. Uh, se dorește îmbunătățirea colectării veniturilor uh, de către stat. Însă, care va fi beneficiul uh, concret apoi? Uh, care va fi beneficiul noilor măsuri vamale? Nu se va continua cu privatizările. Apoi, ce se va întâmpla în urma reformei agrare din Grecia? Care va fi rezultatul concret? Deci, Grecia nu a prezentat nicio cifră concretă, cu toate acestea creditele au fost prelungite. Deci cred că Grecia a avut de câștigat până la urmă. Mulțumesc, care cuvântul în numele verzilor, Albrecht, domnul Albrecht. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În ceea ce privește registrul cu numele pasagerilor, PNR-ul european, este foarte clară poziția Parlamentului European. Comisia Libe a respins-o în toamna anului trecut, datorită faptului că nu a fost respectat principiul proporționalității. Raportorul de pe atunci a revenit cu aceeași propunere aproape nemodificată. Nu cred că Parlamentul European poate accepta această propunere uh, fără a-și uh, submina propria poziție adoptată prin vot în, uh, în trecut. Nu trebuie să uităm care a fost decizia Curții Europene de, de Justiție și aș dori să lansez un apel ca orice propunere privind uh, stocarea datelor cu caracter personal să respectă argumentația din uh, sentința Curții Europene de Justiție. Mulțumesc. Are acum cuvântul în numele FDD doamna Beghin. Grazie, signor președinte. Nel loro recente incontro... Mulțumesc, domnule președinte. La întâlnirea lor recent, șefii de guvern au vorbit despre viitorul Greciei, dar uh, realmente nu a reușit nimeni să uh, vadă problema, nimeni în afară de greci uh, care trebuie să decide asupra viitorul țărilor. Și totuși noi vorbim aici despre ce a decis Berlinul, de ce crede Bruselul, de cum a reacționat Parisul. Sigur că Europa se bazează într-o oarecare măsură pe abandonul de suveranitate, dar atunci când destinul unui întreg popor este în mâinile altora, poate că undeva am greșit. Domnul ministru Tsipras a, a renunțat la multe lucruri, a fost strâns cu ușa de Germania, care a vrut să dea un exemplu cu el pentru toate celelalte țări de ce doamna Merkel și domnul Juncker trebuie, sunt cei care trebuie să decidă numele Greciei? De ce acești ayatollahe austerității vor să pună acest popor în genunchi și cum putem gândi că o datorie de 175% din PIB poate fi uh, plătită Aici nu e vorba de o criză greacă, ci de una europeană și nu e una economică, ci una politică. Este criza unei țări mici care are un PIB, PIB cât o regiune din Franța sau din Italia și care a putea fi salvată cât ai clipi din ochi. Este o criză care e legată de o Europa slabă și lașă, în care politicienii nu se gândesc decât la situația din uh, țările lor. Criza din Europa nu e legată și nu e cauzată de o lipsă de lichiditate sau încredere, ci de o lipsă de spirit de oameni de stat. Și nu văd soluția la asta, mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Zarianopoulos. Eurogrupul, acordul Eurogrupului cu guvernul uh, elen al partidului Siriza extinde memorandumul sub supravegherea Troicăi și schimbă numele. Uniunea n-a schimbat nimic, niciun tip de negociere cu Uniunea Europeană uh, nu duce la altceva decât la probleme. Va trebui să continuăm să ne plătim datoriile, să continuăm cu privatizările, să tăiem salariile și să uh, continuăm cu viața austeră. Tsipras nu va putea schimba situația decât dacă va fi lăsat, dacă îi se va permite să facă ca să mai, uh, să mai pune un paliativ pe situația socială. Nimeni nu uh, a înțeles care este situația reală. Poporul nostru are însă demnitate și uh, nu se va lăsa și o să vedem ce are de spus la, uh, la uh, demonstrația Partidului Comunist. Acum are cuvântul domnul González Pons în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția privind măsurile antitero care a fost aprobată de toate grupurile parlamentare săptămâna trecută și celelalte rezoluții în acest sens arată foarte clar că aceasta este calea pe care vrem să o urmăm principalele uh, partide de opoziție și partidul la guvernământ din Spania au dat mâna pentru a lupta împotriva terorismului. Nu mai putem să rămânem cu brațele în sân, cu mâinile în sân. Trebuie să arătăm că instituțiile noastre colaborează în unison și grupurile politice, iar această, uni, această unitate trebuie să se manifeste în fapte. Avem nevoie de o strategie europeană care să ne permită, prin sistemul de uh, înregistrare a numele pasagerilor, PNR, să uh, să îi uh, uh, să, să le um, um, împiedicăm acțiunile celor care vor să ne pună securitatea uh, Ah, în pericol. Trebuie deci să trecem la fapte de la vorbe, iar tot ce facem uh, și e nevoie să luăm măsuri și pentru ajutorarea victimelor terorismului în Spania, am uh, încercat uh, să punem la punct uh, un uh, organism uh, care să uh, ofere o colaborare din punct de vedere energetic între Spania și Portugalia. Nu este, nicio țară nu este o insulă în ceea ce privește energia și nimeni nu trebuie să mai rămână o insulă și nici Grecia. Mulțumesc. Ferreira. Mulțumesc, doamna. Doamna Freira, mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Acordul provizoriu cu privire la Grecia este binevenit, dar nu am terminat. Mai e cale lungă de bătut. Iar acum lucrurile trebuie să se facă altfel. Grecia este sufocată de politici de austeritate care s-au dovedit excesive, iar impactul asupra economiei, asupra locurilor de muncă, asupra încrederii societății a fost devastator. Și după cum uh, bine ați recunoscut și dumneavoastră, domnule Juncker, și vă mulțumesc că ați recunoscut, e limpede că în Grecia trebuie să se facă reforme și trebuie să se schimbe unele direcții. Dar doar cu oferindu-le timp uh, și treptat și spațiu bugetar. Astăzi este limpede că alternativele uh, uh, că, că există alternative la această austeritate absurdă. Iar noi trebuie să clădim noua agendă pe baza acestor alternative. Tentația de a folosi acest moment pentru a trage învățăminte sau pentru a face anumite manifestări de putere este foarte periculoasă. Nu numai pentru poporul grec, ci și ci pentru uh, proiectul european. Singurul învățăm, singura lecție pe care trebuie să o învățăm este că agendele trebuie să fie ajustate în funcție de rezultate și nu în funcție de interesele celor din spatele lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele grupului ACR are cuvântul doamna Stevens Sahum. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi aș dori să vă adresez un apel. Aș dori să vă rog să priviți cu ochi buni uh, raportul privind uh, PNR-ul european al uh, domnului Kirkhope. Acest dosar ar trebui să fie tratat cât mai repede și Comisia Europeană îi cer să vină cu propuneri operaționale uh, concrete pentru a întări controlele la frontierele externe ale Uniunii Europene. Statelor membre aș dori să le cer să își consolideze încrederea reciprocă și să permită un schimb de informații intensificat și o mai bună cooperare a, prin intermediul Europol. Aștept cu nerăbdare uh, decizia privind uh, strategia internă de securitate a Uniunii Europene, pentru că, în general, putem combate mai bine terorismul în Uniunea Europeană. Mulțumesc, are cuvântul acum pentru FDD, domnul Lundgren. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă adresez domnului uh, Tusk și domnului Juncker. Știu că deja am pus această chestiune, această întrebare, dar ele rămân, această întrebare rămâne valabilă. Domnule Tus, sunteți acum președinte al Consiliului. Sunteți responsabil pentru 500 de milioane de europeni care nu v-au votat. Așadar, puteți să spuneți ce vreți, dar sunteți foarte bine plătit, aveți un salariu foarte mare, și când uh, o să vă părăsiți funcția, o să primiți și un bonus enorm de 130.000 de euro și o pensie pe viață. Ce muncă justifică astfel de sume? Și uh, întrebarea mea este următoarea. Domnule, tu sunteți gata să renunțați la aceste bonusuri nesimțite la sfârșitul uh, mandatului dumneavoastră? Cred că contribuabilii au dreptul la un răspuns la aceste întrebări concrete. Mulțumesc, are cuvântul domnul Vilimski. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Azi discutăm din nou despre o întâlnire a Consiliului și avem impresia că situația se tot uh, agravează de la o întâlnire a Consiliului uh, la o altă întâlnire a Consiliului. Asistăm uh, parcă la scufundarea transmisă în direct a Titanicului. Doamnelor și domnilor, ne, ne confruntăm cu un șomaj uh, în masă. Euro, moneda euro se clatină și acum ați decis să redirecționați alte și alte miliarde de euro înspre Peloponez. Uniunea Europeană are un defect de, de naștere, din naștere. Este vorba de centralizare și cine este un european uh, rațional care își dorește un adevărat uh, viitor, ar trebui să facă un pas înapoi înspre o Europa a națiunilor care să colaboreze între ele și să renunțăm la acest proces de centralizare. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Rangel în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, salut prezența președintelui Consiliului și Comisiei și salut mai ales eh, rezultatele obținute și imboltul pe care l-au adus eh, eh, noi dinamici pe care au adus în acest Consiliu informal, mai ales în ceea ce privește terorismul, unde s-au înregistrat progrese semnificative, garantându-se în același timp uh, Ehm, acordul Schengen, care este foarte important, și libertatea de circulație, și, în al doilea rând, Ucraina, unde cred eu că planează foarte multe incertitudine și foarte multe de făcut acolo și Uniunea, Uniunea Economică și Monetară, uh, unde Grecia joacă un rol foarte important. Vreau să vă spun un lucru foarte clar. Noi considerăm că acest acord este unul bun, rezonabil. Este un acord rezonabil fiindcă guvernul elen a înțeles că este foarte important uh, pentru solidaritate și uh, deschidere și pentru rezolvarea problemelor uh, să existe într-un un tratament echitabil cu celelalte țări și să respecte regulile zonei euro. Și, fapt, euro. și faptul că a înțeles acest lucru și că um, s-a început uh, direcția în acest făgaș uh, și fiindcă urmează să vedem care vor, ce se va întâmpla în următoarele două, trei luni, dar să deschis acest proces, cred că acesta este un, un, uh, o rază de speranță pentru zona euro. Iată de ce vreau să vă spun că cred că Consiliul a deschis drumul către această soluție și uh, uh, acest lucru uh, ne dă foarte multă speranță. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Iotova în numele socialdemocraților? Dată я ще говоря за мерките za борбата срещу тероризма. Lipsă ni господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre măsurile împotriva terorismului. Ce nu avem este o analiză aprofundată din partea Comisiei Europene. Avem nevoie de ea acum când suntem pe cale să adoptăm o nouă strategie în domeniul securității. De asemenea, ar trebui să știm în ce măsură statele membre colaborează eficient cu Interpol și Europol, pentru că avem nevoie de solidaritate, de o înțelegere comună în ce privește lupta antiteroristă. Sistemul Schengen n-ar trebui să fie anulat, ci dezvoltat și întărit Bulgaria are frontieră cu Grecia și Turcia și aceste frontiere au nevoie de mai multă susținere pentru că este foarte uh, posibil și probabil ca uh, teroriști străini să încerce să folosească aceste, să treacă aceste frontiere uh, și să evite aeroporturile unde controlele sunt mult mai dure. De asemenea, există o presiune imigraționistă foarte mare. Uh, Bulgaria n-ar trebui să fie o zonă buffer care să garanteze securitatea altor state membre și n-ar trebui să fie ținută în afara Schengen. Are cuvântul domnul Sinadinos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Negocierile între noul guvern elen și instituțiile, cum uh, sunt numite ele acum, ne arată că germanii și aliații lor au reușit să-și impună uh, poziția. Este vorba, foarte importantă este creșterea economică și bunăstarea cetățenilor europeni, însă Germania pare să dorească să impună propriul model țărilor din sudul Europei. Cheltuielile Uh, publice reduse din uh, Germania, am văzut că au avut uh, un impact major asupra întregii Uniunii Europene. Trebuie să se înțeleagă că Uniunea Europeană nu aparține doar unor state, și aduc aminte de uh, trecutul istoric uh, și al uh, Germaniei din acest punct de vedere. Domnul președinte, dau cuvântul domnului Cara și aduc aminte uh, celor prezenți că trebuie să fie respectată liniștea. Domnule Cara, să aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, uh, în ceea ce privește toate aceste teme, Ucraina, Grecia, uh, politica uh, imigrațională, este foarte dificil să luăm o poziție într-un uh, într-un minut, într-un minut și jumătate. Aș dori însă să amintesc un uh, principiu. Nici o temă nu ar trebui să fie privită izolat, ci este vorba întotdeauna de întreaga Europa. Este vorba de problemele noastre, nu de problema, problemele altora. Și cauzele tuturor acestor probleme sunt uh, reprezentate de încălcarea dreptului internațional și comunitar și de nerespectarea valorilor comune. Trebuie să ne întrebăm, drept urmare, cum putem, pe baza acestor valori uh, comune, să oferim un răspuns potrivit acestor uh, încălcări. Nu comunitatea noastră de valori va trebui să fie cea care găsește uh, soluțiile la aceste probleme. Tocmai de aceea este inacceptabil să văd în, uh, la televiziunea de stat din Grecia uh, că primul ministru, noul prim-ministru declară că a câștigat o bătălie, dar încă nu războiul acest lucru nu contribuie la, la consolidarea încrederii reciproce între partenerii europeni. Tocmai de aceea aș dori să lansez un apel să ne apărăm cu toții valorile comune. Vă mulțumesc, care acum cuvântul doamna Chiang, în numele uh, socialiștilor și democraților. Uh, signor președinte, dobbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să oferim sprijin coordonat uh, țărilor uh, din întreaga lume care uh, combat terorismul. Trebuie să avem um, eforturi de pace coordonate și asta pentru a ne apăra pe noi toți, societățile noastre, pe fiecare dintre noi principiile și valorile societăților noastre și siguranța noastră. În momentul în care luptăm împotriva terorismului, nu e suficient să ne ocupăm de conflictele apropiate, cum ar fi cel din Libia. Trebuie să privim mai departe pentru a pentru a stârpi rețelele internaționale de terorism în uh, Africa subsahariană, de pildă, iată un exemplu, mă gândesc și la Nigeria, uh, Boko Haram uh, și doar câteva exemple și Daesh în Orientul Mijlociu și Libia. Nu putem să întoarcem privirea din fața acestor acte de Vă Mulțumesc. Acțiuni, Frau Suic. Vă mulțumesc. care cuvântul acum doamna Suica. Veseli što danas eh, sve tri institucije su ovdje predstavljene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să văd că cele trei instituții sunt reprezentate aici la nivelul celor trei președinți și sunt și mai bucuroasă să văd că am reușit să obținem o unanimitatea acestor trei instituții în ce privește amenințarea teroristă. Vreau să insist asupra faptului că viața umană trebuie să fie în centrul politicii noastre și tot ce s-a spus uh, la ultima reuniune a Consiliului uh, privește viața umană. Trebuie să păstrăm viața și demnitatea umană. Există problemele din Ucraina, din Grecia, uh, atacurile de la Paris, de la Copenhaga. Acesta a fost primul grup de subiecte. Al doilea grup de subiecte s-a referit la Uniunea Economică și Monetară și după aceea la planul de investiții. Primul grup uh, sunt subiectele problemă și al doilea grup sunt soluțiile la aceste probleme. De aceea insist asupra nevoii de a uh, pune în operă unitate, o Uniune Economică și Monetară Reală, o Uniune Energetică și un plan de investiții european tocmai pentru a rezolva aceste probleme cu care ne confruntăm în toată Europa, dar și uh, uh, în uh, Ucraina, în Mediterana, unde avem probleme cu imigrația. Din acest motiv, tot ce spunem e foarte frumos, e bine că am reușit să avem această unanimitate, dar trebuie să Uh, transformăm asta în fapte. Va fi foarte dificil să rezolvăm problemele cu Ucraina, dar trebuie să încercăm și de aceea vă mulțumesc că vă aflați aici. Mulțumesc foarte mult, domnul Morel. Domnule președinte, mi se pare un lucru foarte pozitiv că suntem mulți cei din acest hemiciclu care ne reafirmăm susținerea și solidaritatea față de noul guvern grec și față de poporul grec care a fost pus la grele încercări în ultimii ani. Mi se pare un lucru pozitiv pentru că atunci când ascultam o serie de lideri și mai ales liderii conservatori eh, la ieșirea din Consiliul European, aveam senzația că unii au impresia că grecii au votat greșit și că trebuie pedepsiți. Din potrivă, eu cred că datoria noastră de europeni este să ajutăm Grecia să restructurăm o datorie care nu este sustenabilă, asta s-a spus, să-i ajutăm să-și reformeze sistemul fiscal realmente și să relanseze economia. E cu atât mai important cu cât pentru mine, care sunt european uh, pasionat, uh, eu, eu uh, regret afirmațiile președintelui Consiliului care consideră că democrația se oprește unde încep tratatele. Eu cred că uh, nu asta înseamnă să fie european. Nu cred că putem să dăm Europei imaginea unui jandarm Uh, și trebuie să folosim această nouă oportunitate politică și această nouă etapă pentru Europa. Are acum cuvântul în numele PP, domnul Zver. Domnule președinte, ultimul, ultima întâlnire informală a Consiliului a fost deosebit de importantă. Unul din rezultatele obținute a fost aprobarea noului plan de reforme al guvernului elen de către Eurogrup. Cred că domnul Tsipras va continua punerea în aplicare a reformelor, că va consolida bugetul și că își, uh, se va asigura că datoriile vor fi replătite. Grecia a obținut foarte mult pentru reformele făcute în ultimii ani. Plătește o rată de dobândă mult mai mică decât uh, o face Slovenia, de exemplu. Amenințarea cu uh, părăsirea zonei euro nu a funcționat. Cred că orice catastrofă va putea fi, va fi uh, evitată. Nu trebuie să uităm cât de puternic este uh, Eurogrupul acum. Mulțumesc, seara, cuvântul doamna Flașicova Benova. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, Com Uniunea Europeană se confruntă cu o situație dificilă la nivel extern și la nivel intern. Evenimentele recente tragice din Franța și din Danemarca și din Belgia ne arată că avem nevoie de obiective mai clare și trebuie să vedem cum le putem atinge în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Însă uh, nu, mm, nu trebuie să punem presiune suplimentară asupra Parlamentului în ceea ce privește aprobarea legislației PNR ci din potrivă, Parlamentul European are ca rol uh, ocrotirea intereselor cetățenilor europeni. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre situația din Grecia. Dragi colegi, nimeni nu își dorește să fie în locul guvernului elen și a politicienilor greci. Situația este grea. Uh, dar îi rog pe politicienii din Grecia să dea dovadă de, asem- de aceeași solidaritate care ni s-a cerut nouă în Slovacia. Peste 60% uh, din uh, populație câștigă sub 600 de euro. Noi am dat dovadă de solidaritate și am sprijinit guvernul grec și așteptăm aceeași solidaritate din partea guvernului ele. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele Comisiei are cuvântul acum domnul Juncker. Stimate domnule președinte, dragi colegi, Domnule Voi fi succint? cum a fost și Consiliul European din 12 februarie. Voi uh, răspunde la câteva intervenții care s-au făcut și care vizează mai întâi Comisia. Întâi de toate aș vrea să-l felicit pe domnul Morel, un socialist francez, care spune exact contrarul la ceea ce spune guvernul socialist al Franței în fiecare zi. Este remarcabil. În al doilea rând vreau să-l felicit pentru simțul său al umorului. A spus că suntem mulți cei care discutăm aici. Mulți? Aveți uh, simțul umorului, domnule. În al treilea rând, vreau să-i răspund lui și altora că eu n-am spus niciodată că alegerile sunt un uh, element neutru. Am spus că, și mi se pare o formulă de bun simț, uh, Uh, minim că rezultatele alegerilor nu pot să schimbe tratatele. Decizia Greciei este o decizie suverană și respect uh, acest lucru, mai mult decât respect alte decizii. Însă, Grecia și votul grec n-au avut reprezentat ca prin simpla exprimare a sufragiului universal grec, tratatele și regulile europene s-au anulat. Duminica viitoare va vota Estonia, în aprilie va vota Finlanda. Alte țări la fel o să aibă alegeri. Chiar credeți că după fiecare alegeri trebuie să punem sub semnul întrebării uh, tratatele și regulile? Veți asasina Europa cu astfel de afirmații, deci nu le mai repetați, vă rog, pentru că uh, o să pierdeți bunul simț care trebuie păstrat deși el pare că se, e răspândit într-o manieră inegală în Europa, în grupurile parlamentare, acest bun simț. S-a criticat foarte mult Comisia în ultimele zile, într-un mod uh, aproape inofensiv uneori, cerând guvernelor să scrie, cerând jurnaliștilor, să scrie ce consideră guvernele naționale și care sunt opiniile acestora. Ni s-a reproșat că ne-am implicat în dezbaterile privind Grecia. E totuși remarcabil. Uh, deci, comisia dinaintea noastră a fost criticată pentru că nu se implica suficient în gestiunea afacerilor economice și monetare și în altele. Acum, comisia actuală este criticată că se implică prea mult în ce privește gestiunea colectivă și solidară a monedei unice. Președintele comisiei care nu a acționat în prim plan, nu e treaba lui și nu are vocația de a diviza Europa. Din potrivă, el trebuie să unească Europa acolo unde unitatea este pusă sub semnul întrebării. Obiectivul meu este unitatea Europei, lupta împotriva problemelor în coeziunea europeană și pe care de consecință am făcut ceea ce trebuiam să facem și de altfel vă spun, dacă n-am fi făcut ceea ce am făcut, n-ar fi existat un acord privind Grecia. În rest, Nu înțeleg de ce discutăm de fiecare dată și spunem că cineva s-a impus, pentru că dacă cineva se impune, se impune împotriva cuiva. Aceasta este întrebarea relevantă. Dacă Grecia s-a impus sau uh, Eurogrupul s-a impus. Nu înțeleg uh, ce rost are această dezbatere. Nu are niciun rost. În Europa se impune cel care face posibilă găsirea unei soluții europene. În Europa niciodată nu se impun unii împotriva uh, altora. Deci nu este nevoie ca după fiecare decizie să ne dăm seama cine a fost cel care uh, s-a impus. Nu aceasta este logica funcționării Europei. Vă mulțumesc, domnule Juncker. Are acum cuvântul uh, președintele Consiliului, domnul Tusk. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am doar două remarci scurte. În primul rând, în legătură cu Ucraina. Sunt cu totul de acord cu ce a spus de Giffer Hofstadt și anume că avem nevoie de o strategie mai proactivă. Sunt de asemenea de acord că unitatea nu poate înlocui pe deplin o strategie. Sunt sigur că îmi cunoașteți intențiile când vine vorba despre o nouă strategie și nu, nu aveți nicio îndoială din acest punct de vedere. Însă, demonstrarea unității este a, premisa fără de care nu putem face nimic în acest domeniu. Desigur, avem nevoie de o strategie, însă, fără unitate, o strategie nu se va bucura de succes. În primul rând, amintesc un motiv de natură practică. Toate acțiunile, de exemplu, sancțiunile, uh, trebuie să fie convenite printr-un consens la Consiliul European. Deci, uh, unitatea, din acest punct de vedere, uh, devine un aspect foarte practic. Este precondiția pentru orice acțiune în acest domeniu. Mai există și un alt motiv pentru care amintim atât de des uh, unitatea și importanța ei în aceste momente. Eu sunt profund convins și cred că nu este o surpriză pentru dumneavoastră acest lucru. Sunt convins că unul din cele mai uh, importante obiective ale președintelui Putin în acest moment este divizarea uh, Europei. Tocmai de aceea mă obsedează atât de mult unitatea europeană, unitatea între, uh, între statele membre și, în general, unitatea comunității internaționale. Și la Consiliul European viitor din martie va trebui să discutăm despre o strategie mai practică, însă, uh, nu trebuie să uităm că aceasta va putea funcționa doar dacă suntem uniți. Apoi, în ceea ce privește Grecia. Această discuție nu este o discuție despre ideologie, despre purtarea unui război împotriva Greciei. Nu cred că Grecia își dorește să cauzeze probleme, în cazuri, ci uh, această dezbatere se centrează pe uh, ajutor. Grecia are nevoie de ajutor, de bani astăzi. Nu este o discuție abstractă. Negocierile se poartă între statele membre ale Uniunii Europene, între parteneri, între uh, prieteni. Prima declarație pe care am auzit-o din partea primului ministru Tsipras a fost o exprimare a dorinței Greciei de a rămâne uh, membru al zonei euro. A doua declarație se referea la necesitatea de a primi ajutor din partea Europei. Nu am auzit nicio propunere realistă de a ajuta Grecia venită din partea Rusiei sau din partea Chinei. Singura posibilitate de a ajuta Grecia o reprezintă cooperarea între membrii zonei euro, din partea Uniunii Europene și, de asemenea, a instituțiilor financiare internaționale. Tocmai de aceea este evident că trebuie să lucrăm împreună și să nu ne lăsăm divizați. Cred că este un lucru, eh, bineînțeles, eh, și de cetățenii eleni. Majoritatea a grecilor, înțeleg că în Europa avem nevoie de o bună cooperare și nu de, de a ne combate reciproc. Și trebuie să dăm dovadă de un respect reciproc pe parcursul acestor discuții. Pentru că dacă ne simțim uh, ofensați, atunci aceste negocieri vor fi mai uh, dificile. Deci trebuie să fim atenți să nu ne jignim unii pe alții. Acesta ar, acest ar fi apelul meu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte al uh, Consiliului, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați. Uh, respectat timpul de vorbire acordat. Nu, nu putem avea intervenții spontane nici la acest punct, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție. De asemenea, nu am putut acorda nici cartonașe albastre. Această dezbatere s-a închis. Mulțumesc!